Okay, colleagues, if everybody... Stimați colegi, vă rog să luați loc. Avem foarte multe voturi. Vom începe în curând. Well, can, can we try a test vote, colleagues? Să facem un vot de probă. Să ne asigurăm că funcționează sistemul. Vă rog să luați loc. rog eurodeputații să voteze. S-a deschis votul. Facem un test, stimați colegi, un test, să vedem dacă funcționează sistemul de vot. S-a deschis votul. Everybody's voted, the vote's closed, and it's working perfectly, so thank you. S-a închis votul, funcționează perfect, mulțumesc foarte mult. Dacă puteți să lua loc, dacă luați loc, vă rog. Okay, sorry, we're, we're now on. Yeah, if people could take, take their seats. Vă rog să luați loc. Avem o ședință comună, stimați colegi. Nu votează doar membrii de la DV. Sper să fie suficiente locuri și pentru musafirii noștri de la Comisia FEM cărora le urăm bun venit. Am să vă mai las puțin să vă găsiți scaune. Nirș, te rog să vii aici la prezidiu. S-a așezat toată lumea? Vreau să mă asigur că toată lumea s-a așezat. Personalul poate ajuta membrii să se așeze, vă rog. Have all members now got a seat? S-a așezat toată lumea? Putem trece la vot? Nu? Personalul, vă rog să ajutați membrii să se așeze. Okay, we can maybe make sure that row there. Deci să vedem uh, cum stau lucrurile. Sper să fie niște locuri libere în caz că mai vine cineva. Sper că putem începe. Da, mulțumesc. Avem un vot împreună cu Comisia pentru Drepturile Femei și Egalitatea de Gen. Nu am niciun anunț de făcut. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi a comisiei noastre, DV și este un vot uh, separat, special pentru Comisia FEM. E vorba de punerea în aplicare a documentului de lucru comun, egalitatea de gen, programul pentru uh, egalitatea de gen. Eu și cu doamna Șuița suntem coraportoare. Doamna Șuița, nu vă văd unde sunteți. Doriți să las cuvântul înainte de vot? Nu? Bine. Eu aș dori doar să le mulțumesc tuturor colegilor care ne-au ajutat. Am încercat să ajungem la compromisuri. Nu am avut neapărat uh, succes cu toate, dar vă mulțumesc oricum pentru eforturi. Mulțumesc mult și personalului care a lucrat din greu pe acest dosar. Să începem votul. Amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic, pentru că nu știu exact cum stau lucrurile. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Da, da, se adoptă. Da, trebuie să ne mișcăm rapid. Trecem la amendamentul 48. Cine este pentru? Amendamentul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 Compromisul 17. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adaptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 63. S-a deschis votul. Has everybody voted? Has everybody the votes closed? A votat toată lumea, se închide votul, se adoptă. Oh, it falls. 63 fell. 63 e caduc, dar da, trebuie să fie caduc într-adevăr, deoarece s-a adoptat compromisul 3. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendment Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 82. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 85. Pentru? împotriva, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 89 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm. Cred că se respinge, în mod clar se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm, 94, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. E un vot pe părți la 95. Câte părți? Trebuie să dăm pagina. Avem patru părți. Prima parte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte. Cine este pentru, împotriva, verificăm a doua parte. Să deschis votul. Suntem la 95. Partea a doua. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. A treia parte. Pentru împotrivă, abțineri, verificăm la partea a treia din amendamentul 95. S-a închis votul. Se adoptă. patra parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri, verificăm partea 4, s-a deschis votul. S-a închis votul, s-a adoptat. Compromisul 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pardon, am sărit peste un compromis. Are altă culoare. Revenim la compromisul YYY. Deasupra lui 97, chiar înainte de 97. Cine este pentru? Compromisul YYY. Pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm compromisul YYY. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Pardon. Trecem la 98, pentru că 97 a fost votat deja. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotriva. Vă rog să ridicați mâna la 99, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 100, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul YYYY. 4 de Y. Cred că data viitoare ar trebui să denumim altfel compromisurile. Deci compromisul 4 de Y. N-am să cer lui Alde să explice de ce se denumește cu 4 de Y. Cine este pentru acest compromis? Împotrivă, nu se știe, verificăm electronic. Compromisul 4 de Y. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. O 107. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 110 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 111 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 114 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 115 vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. A doua parte. Pentru? Împotriva? Verificăm. Partea a doua, de la 115, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Este și o a treia parte? Nu. Trecem la 117. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 119 pentru. Împotriva abțineri. Scuze, spune doamna președinte, 119 este caduc deja. Trecem la compromisul 23. Compromisul 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 120, s-a deschis votul. A votat toată lumea la 120? S-a închis votul. Se respinge. 122 cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se, se adoptă. 129 pentru, împotriva, a, vom verifica amendamentul 129, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 130. Vot pe părți mai multe părți, de fapt. Două, spune doamna președintă. Prima parte de la 130. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm a doua parte de la 130. S-a deschis votul. Votes closed. S-a închis votul. Se adoptă. 131. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm 131. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Egalitate. 132. Cine este pentru? Are două părți. Cine este pentru prima parte? Împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte de la 132 pentru. Vom verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 133. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 9, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotriva abțineri, verificăm 138, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica 143, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 144 pentru, Împotriva. Abțineri. Verificăm 144. S-a deschis votul. Să vedem cum arată divergențele între cele două mari grupuri. Se adoptă 140 pentru, împotriva abțineri se respinge. 146 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 148, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 149 vot pe părți, cine este pentru, prima parte, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte de la 149, cine este? vom verifica, a doua parte, s-a deschis votul. Votes closed. S-a închis votul, se adoptă. 152, cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. 157 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 156 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 10, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. ...159. Cine este pentru? Împotriva... A... Verificăm 159. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 165. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 166. Cine este pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 166. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 164 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 11, cine este pentru, Compromisul 11. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 167. Cine este pentru? Verificăm 167. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 168. Cine este pentru? Împotriva? Verificăm și la 168. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 172 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 20, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 176, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 179, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. 186 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 185 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 182 cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 184 cine este pentru, împotriva. Verificăm, 184, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se adoptă. Cristian, da, se adoptă. De aceea am verificat. 188. Cine este pentru? Împotriva. Nu mi-a semnalizat nimeni eu, cu mâna. 188. Cine este pentru? Împotriva. Abține. Se adoptă. 190. Amendament oral de la PP. Îl aveți acolo în listă. Cine este pentru acest amendament oral? Împotriva. Verificăm electronic. Verificăm 190. Well, nobody object. Do, do people, if you... Dacă vreți, uh, dacă obiectați la un amendament, obiectează cineva? Haideți să votăm. Putem să votăm. Nu? Există o obiecție. Grupul Socialiștilor și Democraților este împotrivă. Dacă aveți o obiecție, ridicați mâna și exprimați obiecția și atunci nu votăm. Bine, trecem la 190 fără amendamentul oral. Cine este pentru? Fără amendamentul oral, la 190. Pentru? împotrivă, verificăm oricum 190 fără amendamentul oral. S-a deschis votul. Yeah, yeah. That's... The vote's closed. Yes, without the oral amendment. Bun. Fără amendamentul oral se adoptă atunci. Dacă cineva se ridică obiecție împotriva amendamentului oral, nu se votează în comisiile parlamentare. În plenară, nu. pentru că nu sunt, uh, nu se contorizează majoritatea pentru reuniunile de comisii. Bun. Amendamentul 194. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 196 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 197 pentru, împotriva abțineri, respins. 200 pentru, împotriva, abțineri, respins. 201 pentru, împotriva, abțineri, respins. 203 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Nu. Se adoptă, se adoptă. Amendamentul 204 pentru. Verificăm 204, s-a deschis votul. Everybody votes closed. S-a închis votul. Se adoptă. Nu, îmi pare rău, se respinge. Îmi cer scuze. 205 pentru împotrivă împot- se adoptă. 206 în două părți. Nu, nu este în două părți. PP-ul are un amendament oral. Există obiecții? Da, obiecta, sunteți împotrivă. Deci nu poate să fie uh, amendamentul oral este respins, deci amendamentul 206 în forma inițială, cine este pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm 206 fără amendament oral. S-a deschis votul. Has everybody, well, 206 colleagues. Suntem la 206, fără amendament oral, pentru că a existat o obiecție împotriva sa. S-a închis votul. Se adoptă. 207 pentru. Verificăm 207. S-a închis votul. Respins. 208 pentru, împotrivă. Verificăm și 208. S-a deschis votul. Everyone voted. Votes closed. S-a închis votul. Se respinge și acesta. 209 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm și 209. S-a deschis votul. As everyone votes closed. S-a închis votul și se adoptă. 210 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 212 pentru împotriva abțineri se adoptă, 213 pentru împotriva abțineri se adoptă. 214 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 215 pentru, împotrivă, a, verificăm 215. S-a deschis votul. Votes closed. And S-a închis votul și se adoptă. 216 se adoptă, 217 pentru, verificăm 217. S-a deschis votul. Votes closed. S-a închis votul. Se adoptă. După aceea trecem la trimiteri. Uh, amendamentul 1. Amendamentul 2 se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Verificăm amendamentul 3. S-a deschis votul. 3, 3, we're checking. Amendamentul 3. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri respins. 6 pentru, împotriva abțineri respins. 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8 8 nu, este identic cu anteriorul. Ar fi trebuit să fie grupate. 10 pentru. Cine este pentru amendamentul 10? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acestea sunt identice, 9 și 10. Deci se adoptă ambele. Amendamentul 14, compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 acum, pentru, împotrivă, adop- se adoptă. 15 pentru, împotriva ține se adoptă, 16 pentru, verificăm 16, s-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva se adoptă. 19 pentru, împotriva se adoptă. Amendamentul 22 de la considerente, respins, compromisul 15 se adoptă. trei pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 s-a adoptat. 22 was it carried? No, no. No, it wasn't. 22 a fost Respins, deci uh, trebuie să votăm pe 23. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri, respins. 31 pentru, împotriva abțineri, respins. 28 pentru, împotriva... Verificăm 28. S-a deschis votul. Has everyone voted? Votes closed. S-a închis votul. Se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri. Respins. 34 pentru, împotriva abțineri. Respins. 32 pe 32 și 33 împreună, identice. Pentru, împotriva, verificăm 32 și verificăm 32 și 33.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 S-a închis votul și se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și au mai rămas doar câteva voturi. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la avizul DROA. Majoritatea sunt acoperite. Uh, considerentul C pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm considerentul C al droa. S-a deschis votul. Sorry, we're on the opinion from the... Votăm acum în legătură cu avizul subcomisiei DROA și suntem la considerentul C. You have a mistake in your list. Aveți o greșeală în listă. Uitați-vă la coordonatorul dumneavoastră care are lista. Deci PP-ul urmați indicațiile coordonatorului, dacă doriți. Sunt doar trei voturi, de aceea, mă rog, câteva, nu sunt doar trei. Haideți să redemarăm votul, nu mai votați, se închide votul, reîncepem. Începem acest vot, nu vom număra rezultatele. Stimați colegi, suntem la avizul subcomisiei pentru drepturile, drepturile omului, DROI. PP-ul nu, are listă, nu le are pe lista de vot, asta este problema. Aveți un coordonator atunci? Deci, dacă doriți puteți să urmați uh, indicațiile coordonatorului dumneavoastră. Putem să reîncepem la considerentul C din avizul DROA. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul D. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerentul E. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai avem câteva. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aniatul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru 21. Verificăm aliniatul 21. Vote is open. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum avizul în totalitatea sa modificat, uh, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă cu 24 pentru, 5 împotrivă și 13 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult uh, colegilor care au participat. Îmi cer scuze, estimați colegi, vreau să-i dau cuvântul doamnei Șuița. Vă rog să faceți niște, estimați colegi. Mulțumesc, Linda. După cum știți, am fost coraportori, Linda și cu mine și după cum vedeți, au fost destul de multe diviziuni și neînțelegeri, nu doar între cele două mari grupuri, dar și celelalte grupuri, în poziția PPE și a liberalilor. Noi ne-am abținut în numele PPE, dar voi folosi această ocazie să uh, invoc articolul 52A pentru a uh, depune o poziție minoritară și vă spun despre ce este vorba. După cum știți, este vorba de un prim raport de implementare și am notat un trend pozitiv uh, în acest prim an, prim an de funcționare a planului 2020 și noi salutăm uh, alegerea a patru piloni tematici. Asigurarea integrității fizice și psihologice. Îmi cer scuze, doamna Suița. Vă rog, uh, Persoanele din spatele sălii care fac uh, foarte mult zgomot sunt rugate să asculte sau dacă nu vor să asculte să părăsească sala. Deci, după cum am spus, uh, pentru pilonii tematici, salutăm uh, promovarea acestor drepturi sociale, consolidarea alegerii și participării și a culturii Uh, instituționale a Eu și grupul meu susținem recomandările pentru a îmbunătăți mai mult acest instrument, chiar dacă este prea devreme să evaluăm impactul său de plin și de a, sau de a critica Comisia. Mai mult, sunt convinsă că raportul Parlamentului European trebuie să pună aspectul pe uh, aspectele practice ale implementării. În consecință, nu putem, nu put, pot susține amendamente de natură ideologică ce uh, depășesc domeniul de aplicare al acestui raport și uh, așteptări nerealiste în ceea ce privește cooperarea cu statele terțe sau cereri excesive de natură bugetară care să uh, financeze avortul și planificarea familială din bugetul european pentru a echilibra lipsa de finanțare din partea Statelor Unite. Vreau să spun din nou că am folosit articolul 52A și vom uh, depune poziția noastră minoritară pe, pentru acest raport. Vă mulțumesc pentru cooperare. Îi mulțumesc doamnei Linda McAvan care a fost uh, a avut o poziție foarte constructivă, însă au fost câțiva colegi cu, uh, care au fost mai recalcitranți, de aceea ne folosim de această poziție. Fiecare are dreptul să facă acest lucru, deci dumneavoastră veți transmite acest document secretariatului și va fi anexat uh, de explicație de motive a raportului. Trecem la următorul punct Punctul 14. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Îmi cer scuze, estimați colegi, poate îi lăsăm, lăsăm colegii de la Comisia Femeilor să părăsească sala, o mică pauză de două minute. Mulțumim foarte mult uh, pentru prezență.